de zi și ajungem la declarația Consiliului și uh, Comisiei în legătură cu raportul pe 2015 privind Muntenegru. Și dau cuvântul doamnei uh, Enis Plașar din nou. Thank you again, Mr. President. Mulțumesc din nou, domnule președinte. Încep prin a vă mulțumi dumneavoastră în legătură cu uh, contribuția constructivă a Parlamentului European Uh, în legătură cu acest raport, în legătură cu uh, Muntenegro și în special raportului Charles Tannock, În ultimii ani, uh, relațiile între Uniunea Europeană și Muntenegro au, menținut, Muntenegro au menținut o cale bună, s-au înregistrat progrese, am luat notă pozitivă despre îmbunătățirile legate de statul de drept și în legătură cu înființarea noilor instituții. Consiliul a luat notă cu satisfacție de uh, rolul pozitiv al Muntenegrului în dezvoltarea dezvoltării regionale și în uh, susținerea bunor relații de vecinătate. A coopera, am felicitat Muntenegrul în uh, legătură cu cooperarea în ceea ce privește politica externă a Uniunii Europene. Uh, este încurajator că două capitole de negocieri ar putea să fie deschise la conferința de aderare din decembrie, aducând numărul de capitole deschise la 22 din 35. Pentru viitor subliniem uh, importanța statului de drept, care este o valoare fundamentală a Uniunii Europene și o uh, chestiune transversală pentru procesul de aderare după cum rezoluția dumneavoastră sublinează, este nevoie de mai multe progrese și negocierile continuă să depindă de uh, statul de drept. Consiliul consideră că întregul sistem de stat de drept trebuie să dea uh, rezultate în lupta împotriva corupției și criminalității organizate. Este nevoie de eforturi suplimentare de a se pune în aplicare reformele pentru a avea uh, repere clare. Consiliul va continua monitorizarea în acest domeniu. Consiliul împărtășește opinia exprimată în proiectul de rezoluție că Muntenegru ar trebui să își intensifice eforturile pentru a garanta libertatea de exprimare și a mass media, pentru a continua reforma administrației publice și pentru și să consolideze independența instituțiilor, precum și îmbunătățirea mediului de afaceri proiectul dumneavoastră de rezoluție eh, menționează și alte preocupări și subliniază eh, concluziile raportului de progres al Comisiei în legătură cu progresul Muntenegrului din, acest, din, din anul trecut. Aș sublinea noua legislație electorală, un aspect crucial. Suntem conștienți că Muntenegrul se confruntă cu o situație politică dificilă în acest moment, care ar putea să uh, Uh, dăuneze eforturilor de reformă. De aceea reamintim tuturor partidelor politice să dea dovadă de responsabilitate și să se angajeze în dialog constructiv cu Parlament și Parlamentul fiind forul cheie pentru dezbaterea politică. În acest context, contăm pe guvern și pe opoziție să conlucreze pentru a respecta așteptările cetățenilor muntenegrini este foarte important pentru a asigura încrederea publicului în procesul politic și în instituțiile de stat. Cooperarea constructivă și durabilă este esențială pentru a menține angajamentele politice necesare pentru a rezolva provocările restante în domeniul reformelor și pentru a continua pe calea de aderare dialogul și includerea sunt uh, chestiuni cheie abordate în proiectul de rezoluție și aș sublinea cât de uh, important este ca acest mesaj să fie transmis către Muntenegru. În acest sens, contribuția importantă a Parlamentului European prin munca sa în Comitetul Parlamentar de Stabilitate și Asociere este binevenită. Domnule președinte, închei prin a spune că pentru viitor sperăm să uh, vedem în continuare progres. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Han în numele Comisiei. Mr. President, uh, Domnule președinte, domnule ministru, stimați deputați, aș dori să vă mulțumesc pentru invitația de a participa la dezbaterea Parlamentului cu privire la rezoluția cu privire la Muntenegru. Aș dori de asemenea să-i mulțumesc domnului Tenoc, raportor pentru Muntenegru, pentru această propunere de rezoluție care reflectă raportul Comisiei pentru 2015 ceea ce privește Muntenegru. Anul acesta marchează patru ani de la demararea negocierilor de aderare cu Muntenegru. <clears throat> Așa cum a spus și doamna ministru, s-au deschis 22 de capitole de negociere, dintre care două au fost încheiate intermediar. În ceea ce privește statul de drept, care reprezintă cheia de bolt a negocierilor, am asistat uh, la niște prime reforme prin uh, adoptarea de legislație și crearea de instituții. Însă, așa cum semnalați și dumneavoastră și cum susține și Comisia în raportul din noiembrie, nu este întregul adevăr. Evaluarea noastră este, din păcate, aceea că progrese reale în ceea ce privește statul de drept uh, este deficitar, în special în ceea ce privește combaterea corupției și a crimei organizate. Este mesajul pe care Comisia îl transmite către Muntenegru la întâlnirea pe statul de drept din Podgorița de astăzi. <clears throat> Când l-am întâlnit pe premierul țării acum o săptămână, l-am felicitat pentru <clears throat> invitația de a se alătura NATO și i-am arătat că acum intrăm într-o fază decisivă, în special în negocierile de aderere și pe statul de drept. Muntenegru trebuie să facă progrese credibile pe capitolele 23 și 24. Trebuie să avem rezultate credibile în ceea ce privește implementarea. Acest lucru nu este doar în beneficiul negocierilor de aderare, certitudine juridică, un sistem juridic uh, juridic Uh, independent și funcțional, administrație transparentă și drepturi fundamentale, ca de pildă drepturile de proprietate, sunt necesare nu doar pentru a îndeplini criteriul statului de drept, ci sunt condiții sine qua non pentru atragerea de investiții uh, și pentru stimularea creierii locurilor de muncă și stabilitate. Eu prefer să vorbesc despre progrese în ceea ce privește negocierile de aderare, progresele înregistrate de o țară. Colaborăm strâns cu Muntenegru și în ceea ce privește întărirea competitivității Muntenegrului prin dialogul sectorial. Ne concentrăm pe educație, piața muncii, infrastructură, mediul de afaceri. În ceea ce privește celelalte capitole de negociere, am oferit orientări pentru Muntenegru în ceea ce privește etapele de parcurs. Este o provocare pentru un stat candidat de a îndeplini standardele impuse în ceea ce privește politica în domeniul competitivității sau schimbările climatice, de pildă. În ceea ce privește situația politică din Muntenegru, dialogul demarat în decembrie a fost înghețat pe 19 februarie, deși în momentul de față nu există un acord între liderii politici în ceea ce privește crearea unui guvern de încredere rămâne totuși un aspect crucial continuarea dialogului la nivel parlamentar. În acest an vor avea loc alegeri locale și parlamentare în Muntenegru și de aceea implementarea completă a legislației electorale este crucială pentru aceste alegeri pentru ca ele să fie credibile. Acest lucru intră în sarcina liderilor politici din Muntenegru. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar. Trecem acum la vorbitorii în numele grupurilor politice. Pentru început, în numele grupului ECR, domnul Tenec. Trei minute. Domnul președinte, domnule comisar, 2016 este un an important pentru Muntenegru din perspectivă politică. Se apropie de cea de-a 10 aniversare a independenței, iar țara nu doar că va organiza alegeri parlamentare, ci este și în mijlocul unor negocieri cruciale în ceea ce privește accesul la aderarea la NATO, în baza invitației lansate anul uh, trecut. Montenegru a deschis acum 22 capitole, inclusiv cele cheie 23 și 24 uh, și anul acesta se vor mai deschide uh, și altele, câtă vreme altele se vor încheia. S-a adoptat o rezoluție în cadrul comisiei uh, noastre, uh, care sublinează însă că corupția în continuare mai este o problemă, la fel ca și libertatea mass mediei. Însă situația se îmbunătățește și se fac progrese. Vedem că au fost puși sub acuzare cei uh, implicați în corupție la în alt nivel și că Biroul General al Procuraturii începe să funcționeze. S-a înființat o agenție anticorupție din ianuarie anul acesta și îi se vor aloca resurse uh, din bugetul de stat pentru a uh, face față problemelor legate de corupție. Existau probleme legate de activitatea acestor instituții datorită finanțării pe care o, prim, o primeau. Uh, bineînțeles, o țară mică ca și Muntenegru are consângeri uh, financiare, așadar ar uh, putea primi deja niște sprijin din partea statelor precum Slovenia și Croația. Muntenegru a fost un exemplu pentru faptul că și-a aliniat politica externă celei de apărare comună și securitate a Uniunii Europene. Muntenegru cu curaj s-a aliniat Uniunea Europene în ce privește regimul sancțiunilor aplicate Rusiei în urma anexării Crimeei. Și asta în ciuda legăturilor economice cu această țară și în baza uh, cooperării cu Uniunea Europeană și atunci când a venit vorba de lupta cu organizațiile uh, teroriste. În ceea ce privește aderarea la NATO, poziția mea ca și raportor este clară. Eu cred că, până la urmă, aceasta este o chestiune care ține de politica internă uh, a acestui stat, nu ceva care ar presupune amestecul nostru. Ar trebui să ne gândim la contextul mai vast al acestei dezbateri și a, uh, uh, la influențele externe ale asupra, asupra acestei țări. Eu mă bucur de rezoluția pe care avem astăzi, mă bucur că am putut acționa constructiv de-a lungul spectrului politic pentru a ajunge la acest rezultat. Întotdeauna am spus că Muntenegru este uh, povestea de succes din Balcanii Occidentali, însă având în vedere presiunea actuală pusă uh, asupra întregii regiuni de către valul de migranți, Muntenegro e văzut ca uh, fiind un spațiu al instabilității, la fel ca și celelalte state. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Tanoc. Acum, domnul Kovacev. Mulțumesc, domnule Domnule președinte, domnule ministru, domnule comisar, vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru buna co- cooperare cu domnul Tanoc. De multe ori am denumit Muntenegrul ca o poveste de succes a Balcanilor Occidentali, însă în ultimele luni am văzut violențe în străzi după votul de cenzură din Parlament, pe moțiunea de cenzură după această moțiune de cenzură, opoziția a cerut alegeri anticipate și uh, orientarea euroatlantică a statului este pusă sub semnul întrebării și uh, unii cer o apropiere de Rusia. În raportul nostru uh, salută aderarea uh, și susținerea Muntenegrului uh, pentru PESC noi trebuie să susținem Muntenegrul și să păstrăm acest stat pe calea euroatlantică. Nu trebuie să lăsăm cetățenii să lase să cadă pradă intereselor străine. Domnul Andrulakis, două minute. Vunio είναι ο πρωταθλητής των valcanion Βαλκανίων Mulțumesc. Montenegru reprezintă un um, pionier în Balcanii Occidentali în ceea ce privește evoluția sa pe parcursul european. Au putut uh, fi deschise 22 de capitole de negociere, dintre care două au putut fi chiar încheiate. Actualul raport ajunge într-un moment critic. Alegeri vor avea loc în acest an și sperăm că vor duce la un climat politic pozitiv. Grupul socialist uh, a susținut această țară în ultimii ani și a susținut de asemenea și uh, progresarea negocierilor de aderare cu Uniunea Europeană. Constatăm totuși că au apărut uh, niște deficiențe în moment, în ceea ce privește implementarea reformelor. Totuși, trebuie să susținem Muntenegru în continuare în a face progrese în ceea ce privește statul de drept, justiția, drepturile omului. Mai așteptăm uh, măsuri în ceea ce privește evaziunea soci, uh, fiscală și, de asemenea, și combaterea inegalităților sociale. Ar fi salutar și o aderare la NATO a acestei țări. Dar, încă o dată, Vreau să subliniez, nu suntem împotriva aderării Muntenegro la NATO, așa cum consideră unii. Considerăm că este o decizie pe care fiecare stat trebuie să o ia în cunoștință de cauză. Mi se pare însă de neacceptat faptul că cele două procese uh, se contopesc în anumite discuții. Negocierile de aderare la UE și aderarea la NATO sunt două lucruri complet diferite, cu obiective complet diferite. Eu cred că dacă uh, legăm cele două lucruri unul de celălalt, atunci procesul de aderare UE ar putea fi subminat. Mulțumesc, are cuvântul domnul Radoș, două minute. Vă lepă, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi dați-mi voie să să felicit pe domnul Tenoc și să laud pentru raportul său, care oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a situației din Muntenegru. Muntenegru este o țară care a făcut cele mai multe progrese dintre cele șase state din Balcanii Occidentali în ceea ce privește integrarea europeană. Este o țară mică, însă poate să influențeze pozitiv uh, restul Balcanilor Occidentali, mai ales uh, uh, Bosnia-Herzegovina și Kosovo. În raport se reau toate elementele importante într-o manieră cuprinzătoare și sunt de acord cu domnul comisar Han că acesta este un moment critic pentru Muntenegru. A venit vremea ca Muntenegru să dovedească că au pus în practică anumite uh, elemente importante și că s-a făcut uh, progres în ceea ce privește drepturile minorităților, lupta cu corupția și statul de drept. Însă, după părerea mea, cel mai important lucru pentru Muntenegro uh, e reprezentat acum de alegeri. Această țară, de la originile sale, este o țară foarte uh, divizată. O parte dintre uh, locuitorii săi uh, se opun chiar existenței acestei țări. Dacă alegerile vor fi echitabile și libere, și niciun partid politic major nu va contesta aceste alegeri, atunci Muntenegru va avea uh, un viitor uh, și va putea privi către integrarea sa uh, europeană ca fiind uh, un demers mai sigur. Aceste șanse sunt uh, mai puțin prezente dacă situația va sta exact pe dos. De aceea solicităm Comisiei să vegheze la alegerile din Muntenegru. Mulțumesc. One minute and a half. Vă mulțumesc, domnule președinte. Salutăm eforturile făcute de Muntenegru în multe domenii, după cum s-a semnalat. Însă criticăm insistența în legătură cu aceste reforme, uh, uh, uh, punând împreună Uniunea Europeană cu NATO. Apartenența la, nota nu, la, la NATO nu susține siguranța regiunii acest proces militarizează și cre- creează o mai mare destabilitate în Balcani și chiar în interiorul Muntenegrului. Invităm Parlamentul să țină cont de faptul că opinia publică din Muntenegru este împărțită în ceea ce privește posibilitatea aderării la NATO. Ă, orice decizie s-ar lua, aceasta este democrația să ne opunem și politicilor de privatizare care sunt promovate prin procesele de aderare, uh, pentru că sunt, vor fi însoțite de probleme sociale. Aceste modele politice au avut un impact negativ asupra cetățenilor europeni, deci nu este necesar să le impunem celor care acum încearcă să se, se alăture Uniunii. Bineînțeles că susținem eforturile acestui stat pentru a face față problemelor grave cu care se confruntă. Trebuie să susținem statul de drept, democrația, lupta împotriva corupției și criminalității organizate, să susținem libertatea de exprimare, mass media și jurnaliștii. Vă mulțumesc. Urmează doamna Lunacek, un minut. Thank you, Chair. Commissioner, Council. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, uh, stimat reprezentant al Consiliului, stimați uh, deputați. Da, într-adevăr, Muntenegru este un uh, candidat model și s-au înregistrat progrese în mult timp și raportul domnului Tenoc și-ar dori să-i mulțumesc, este unul foarte echilibrat și pune accentul pe combaterea corupției și a crimei organizate, ceea ce este important, reforma sistemului de justiție, amenințări la adresa ONG-urilor și a mass mediei. S-au făcut și progrese în ceea ce privește drepturile minorităților sexuale, dar totuși există și deficiențe. În momentul de față aș dori să mă refer la o situație critică, criza politică la care asistăm. Și aș dori să apelez și să uh, semnalez faptul că partidul nostru înfrățit din Muntenegru a făcut o propunere constructiv în sensul includerii tuturor partidelor într-un guvern de tranziție, astfel încât să se asigure alegeri libere în toamnă. Sper că această inițiativă va avea succes pentru că este necesar pentru ca cetățenii să aibă senzația că votul lor din toamnă va avea un efect și va fi ascultat. Mulțumesc, domnul Castaldo, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului Charles Stenock pentru munca depusă pe marginea acestui uh, raport în care se recunoaște experiența pe care o are cu această țară. Montenegro este un exemplu în Balcanii Occidentali și între țările candidate. Constatăm asta și Uh, în ceea ce privește progresele înregistrate în ultimii ani, ca fiind țara cea mai aproape de aderare. Totuși mai trebuie făcute, făcuți pași înainte în ceea ce privește corupția, administrația publică, dar asta este o povară comună pentru toate țările candidate, faptul că administrația publică este în continuare mult prea politizată. M-aș referi și la șomajul, în special cel în rândul tinerilor care afectează această țară. Totuși, salutăm uh, aderarea la NATO, în special în ceea ce privește calendarul, pentru că astfel se pot uh, evita alte diviziuni și contradicții cu statele vecine, pentru că e nevoie de multă cooperare pentru a face pași înainte pe calea europeană, care astfel să adauge această țară la familia europeană. Domnul Schaffhauser, un mic jumătate. Votre politic de... Politica dumneavoastră de extindere rămâne întotdeauna uh, una vest contra est. Cealaltă problemă este alergarea legătura înainte fără rezolvarea problemelor, de exemplu, filierele de imigrație și crimă organizată din Muntenegru, unde practic se află cartelul central al acestor filiere. Practic, spuneți că acționați mereu în numele poporului european care de fapt nu există, dar de fapt pentru o oligarhie pro-Statele uh, Unite, pro-NATO, care există și acționează împotriva poporului uh, european. Ruptura este practic aici, la noi. S-au făcut referendumuri în Olanda legate de uh, Ucraina, un uh, referendum uh, maghiar. vit, viitor referendum britanic în legătură cu mm, calitatea de membru al Uniunii Europene. Uh, până la urmă, unde ajungem? Uh, iată ce facem în relația cu uh, Turcia despotică. Până la urmă, statele istorice și democratice, ele își pun întrebări dacă n-ar trebui să iasă din Uniunea Europeană. Europa uh, voastră, din motive uh, de crimă organizată, uh, ia controlul împreună cu Turcia, care deja va îngenunchiat. Europa voastră, care practic nu duce la altceva decât la o trădare a Europei, cea mai cruntă dintre trădări. Doamna Suița, următorul vorbitor, un minut gospođo predsjedavajuća doamnă președinte în ceea ce privește Montenegrul Montenegrul s-au înregistrat progrese bune în domeniul integrării și bineînțeles că trebuie să susținem progresele care au fost înregistrate în Muntenegru în domeniul politicii externe, de apărare, care a fost armonizată cu cea a Uniunii Europene. Însă, mai este de lucru, cu toate că Muntenegru deja a deschis 22 de capitole de negociere. Câteva din amendamentele mele au fost adoptate, altele nu, însă Aș dori să spun că atunci când uh, vine vorba de bunele relații de vecinătate sau înregistrat progrese cu Bosnia și Herțegovina, dar nu cu Croația. Și, uh, și în ceea ce privește peninsula Prevleaca. Există și probleme restante în ceea ce privește secesiunea fostei Iugoslavii și în ceea ce privește despăgubirile care trebuie să fie plătite uh, victimelor care au fost uh, internate în lagăre în Muntenegru. Există și uh, problema regiunii Boca Cotrusca. Trebuie să se ține cont de această regiune pentru că ea să-și poată păstra identitatea. Salut acest raport, însă am dorit să subliniez aceste probleme specifice. Mulțumesc, doamnă președinte. Raportul domnului Tenoc este unul cuprinzător și foarte bun. Este clar faptul că Muntenegru a făcut uh, multe progrese în ultimii ani, dar persistă probleme precum un nivel foarte ridicat al corupției. Există standarde um, sau respectiv capitolul privind la standarde în spețe 23 și 24 care au fost deschise. Aș dori să felicit Muntenegru pentru recenta invitație de a adera la NATO. Fiind din Croația, mă bucur că la granița noastră vom avea un nou membru NATO. Acum 25 de ani am fost în război și a avut loc o agresiune la adresa țării noastre, iar acum vor deveni aliați. Dar mai există chestiuni rămase în discuție, acoperirea daunelor. În orice caz, Muntenegru va trebui să parcurgă o perioadă în care să se adapteze la standardele europene. De aceea este nevoie de un dialog deschis cu opinia publică din Muntenegro cu privire la costurile acestor reforme. Iar în momentul de față, problema este sciziunea politică din această țară. Doamna Tomasici. Mulțumesc. Muntenegru se confruntă cu o mare criză politică și cred că uh, am fi prea optimiști în acest moment să ne așteptăm uh, la o aplecare doar spre reforme. Suntem preocupați mai ales de faptul că Muntenegro nu lucrează suficient pentru a-și îmbunătăți relațiile cu vecinii. Are, uh, practic, o dispută teritorială la granița cu Croația, care nici măcar nu a început să fie discută, discutată. De asemenea, mai sunt probleme legate de exploatarea hidrocarburilor în Marea Adriatică. Să nu mai vorbim de anumiți kilometri din uh, Marea Adriatică care revine uh, Croației. O dispută care există din 2002. Croația a trimis în 2004 o scrisoare de protest Muntenegrului pentru că uh, Muntenegru blochează această zonă pentru exploatarea uh, și producția de hidrocarburi frontiera sa cu Croația mm, pe uh, continent de, este foarte diferită de cea maritimă. Dar se pare că sunt probleme legate și de exploatarea gazului în zonă. Mulțumim. Domnul Chiociuc, un minut. Благодаря, госпожо председател, господин Хан, госпожо... Mulțumesc, domnule președinte, domnule Han, stimat doamnă ministru, stimați colegi. Montenegro reprezintă o poveste de succes în ceea ce privește stabilitatea economică, progresele înregistrate de către acest stat, sunt un semnal bun pentru regiune. S-au deschis 22 capitole de negociere, inclusiv capitolul 23 și 24, justiție și afaceri interne. Două capitole au fost închise în mod provizoriu. Muntenegrul este și un exemplu de stabilitate și trebuie să uh, ne exprimăm admirația pentru politicile sale de externe și de securitate aliniate cu cele ale Uniunii. Uniunii uh, Muntenegrul a depus o cerere de aderare la NATO, însă există și responsabilități suplimentare. Guvernul trebuie să crească rolul parlamentelor, Parlamentului Național, să, trebuie să lupte împotriva corupției și trebuie să aplice standarde în ceea ce privește protecția drepturilor minorităților și să garanteze participarea lor la viața politică a statului. Domnul Carver, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Contribuția NATO la securitatea Europei a fost una măsurabilă. Acest lucru a securizat vestul față de opresiunea sovietică și a războiului nuclear. Eu am fost împotriva încercărilor UE uh, de a minimaliza aceste realizări este NATO care a securizat Uniunea Europeană. Dar ce prieten al NATO aș fi dacă nu aș veni și cu critici? Am anumite rețineri în ceea ce privește invitația Muntenegro în această alianță. Muntenegro Europa se află în vremurile cele mai nesigure de la glasnost încoace. Să nu uităm de uh, agresiunea lui Putin, care aduc uh, din ce în ce mai multe conflicte. Puterea NATO constă într-o alianță militară și spre deosebire de UE, nu în Uniunea Politică, dar aș spune că în acest caz um, um, politicul a câștigat asupra bunului simț militar. Mulțumesc, domnule Ferron. Dragi colegi, respectăm mult poporul din Muntenegru, care în 1912 a declarat război împotriva Imperiului Otoman și l-a lungat pe acesta de pe continentul nostru. Însă regretăm decizia sa, luată în condiții contestabile, de a avea conflicte cu un alt popor și anume sârbii. În acest raport, pe lângă formulele inițiale obișnuite, se uh, integrează diverse prezumții uh, dubioase prin care se încearcă dictarea, uh, acest, uh, dictarea unor măsuri de politică externă a acestei țări. Până la urmă se încearcă intrarea uh, acestui uh, uh, stat în NATO cu efecte perverse pe care noi le denunțăm. Thank you. Mr. McAllister, one minute. Domnul McAllister, un minut. Madam President, Domnul președinte, doamnelor și domnilor, în primul rând aș dori să mulțumesc raportorului nostru, Charles Tannock. Cred că rezoluția sa dă o imagine realistă a căii Muntenegrului către Uniunea Europeană. După cum am auzit, eh, progresul spre implementarea acquis s-a înregistrat progres în implementarea acquis Sunt deschise 22 de capitole și două dintre acestea au fost uh, închise provizoriu. Salut uh, decizia NATO de a invita Muntenegrul să se alăture acestei alianțe și sper că vor urma negocieri încununate de succes. Ca raportor pentru Serbia, uh, Subliniez că la 10 ani după declarația de independență a Muntenegrului, cele două state mențin o relație bună. Protocolul de cooperare în legătură cu integrarea europeană a fost semnat în iulie 2015 și o serie de întâlniri la nivel înalt între oficialii sârbi și muntenegrini contribuie la stabilitatea în regiune și uh, reprezintă un exemplu în legătură cu rezolvarea problemelor din Balcanii Occidentali. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Betini, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Rezoluția cu privire la Muntenegru mi se pare una echilibrată și utilă pentru drumul acestei țări strategice către Uniunea Europeană. Totuși există o chestiune delicată care se referă la uh, cererea de aderare la NATO. Grupul nostru a prezentat un amendament foarte clar și nu se poate uh, ca în testul rezoluției să opunem uh, aderarea la UE cu cea la NATO. UE este un organism politic, economic și cultural. NATO este o alianță militară. Nu se poate denatura Europa și înțelege greșit NATO. Sunt lucruri diferite și trebuie să rămână ca atare. Altfel ar avea dreptate Rusia să denunțe acordurile noastre de stabilizare și a, um, cu țările limitrofe ca un fel de cal troian pentru a extinde Alianța Nord-Atlantică la frontierele sare. Nu trebuie să suspectăm pe nimeni, trebuie să favorizăm înțelegerea. Și nu Uh, trebuie să ne arătăm mușchii, pentru că este suficientă tensiune în raporturile internaționale. Rusia reprezintă un aliat, aliat indispensabil în combaterea ISIS și doar cu simț diplomatic și tactic putem evita cuvinte inutile și să nu adăugăm susceptibilități în această privință. Mulțumesc, domnul Cuca, în un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, domnilor și domnilor. Datorită domnului Tenă că avem acum un raport foarte bun. Mă bucur că el se axează pe priorități, precum uh, sistemul judiciar, lupta cu corupția, dar și pe uh, chestiuni critice precum uh, libertatea mass mediei din această țară. Muntenegru a făcut progrese în procesul de aderare și merită sprijinul nostru continuu. Cred că este important să uh, marcăm acest progres uh, cu încheierea anumitor capitole de negociere. Trebuie să vedem procesul de aderare al Muntenegrului într-un context mai vast. Trebuie să ne gândim la rolul său constructiv din regiune și la aliniarea sa în totalitate cu politica externă a Uniunii Europene. Cum se întâmplă și cu alte state din regiune, Muntenegru are lupte interne politice între guvern și opoziție. Întotdeauna este important să reamintim politicienilor să ducă aceste bătălii în Parlament și să evite violențele pe stradă lucrez. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim. Doamna Gentile, un minut. Predo atto, non nascondendo le tante... Am luat uh, notă și nu mi-ascund nedumerirea în ceea ce privește uh, evaluarea pozitivă a acordului de stabilire cu Muntenegru. Este nevoie de toate eforturile utile pentru a garanta participarea liberă la viitoarele alegeri. La fel, trebuie pus accentul asupra necesității unei recunoașteri de pline a drepturilor și um, lucrătorilor, pentru ca acestora să le fie garantate siguranță la locul de muncă și o protecție socială corespunzătoare. Îmi exprim preocuparea vis-a-vis -vis de limitele în ceea ce privește protecția minorităților, fie că este vorba de cele uh, religioase, etnice sau uh, sexuale. Ultima recomandare s-ar impune în ceea ce privește participarea femeilor la viața politică și instituțională și pe piața muncii. Thank you. Next speaker, Mr. Mulțumesc. Urmează domnul Plenković un minut. Vă Mulțumesc foarte mult. Îl felicit pe colegul Tanak pentru acest raport. Este foarte clar că uh, Muntenegrul a înaintat mai mult decât toate celelalte state din uh, Balcanii Occidentali cu 22 de capitole deschise și două închise. Acum a venit vremea să se implementeze reforme sistematice din capitole, reformele sistematice din capitolele 23 și 24, care includ statul de drept și lupta împotriva corupției. După criza politică din ultimele luni, cred că un cu consens transpartinic în legătură cu aderarea europeană este un lucru fundamental pentru stabilizarea Muntenegrului. Doresc să felicit Muntenegru în legătură cu invitația primită de la NATO. Ar fi un factor stabilizant pentru Muntenegru. Uh, Muntenegru trebuie să respecte minoritățile, în special minoritatea croată. Există și probleme legate de uh, despărțirea fostei Iugoslavii și a, uh, punerea sub acuzare a criminalilor de război. Vă mulțumesc, doamna Nina Ghil, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, doamnă ministru. Muntenegru este un exemplu clar pentru modul în care Uniunea Europeană poate să insiste pentru anumite reforme statele terțe. Își promovează, își folosește greutatea pentru a promova prosperitatea și drepturile omului și al femeii uh, în vecinătatea acestor state în beneficiul uh, nostru. Doar un singur stat n-a reușit să facă asta. Cooperarea strânsă cu Muntenegru nu este doar un element cheie, având în vedere uh, poziția acestui stat pe ruta migranților din Balcanii Occidentali, ci este un actor important pentru a lupta cu migrația ilegală care ar putea ajunge în Europa. Prin urmare, mă bucură Uh, cooperarea cu Uniunea Europeană pentru lupta cu armele uh, ilegale în lumina atacurilor de la uh, Paris. Uh, s-au deschis noi uh, capitole de negociere în legătură cu transportul și energia, uh, ceea ce duce la îmbunătățirea relațiilor noastre cu acest vecin important. Însă mai rămân niște îngrijorări. Trebuie făcute în continuare progrese în ceea ce privește consolidarea statului de drept, reforma judiciară și lupta cu corupția. Alegerile de anul acesta vor reprezenta un nou test cheie. Acestea trebuie să fie libere și echitabile și să se implementeze astfel în urma lor legislație adecvate, astfel încât și mass media să poată opera demara liber și independent. Mulțumesc. Mulțumim, uh, domnul Peterle, un minut. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să-l felicit pe Charles Stanock pentru raportul său excelent și de asemenea aș dori să felicit Montenegro pentru negocierile de succes pe marginea mai multor capitole anul trecut. Eu cred că prin deschiderea de noi capitole s-ar ajunge la o mai bună implementare a reformelor, precum un stat de drept funcțional, fiind uh, de asemenea foarte important pentru Muntenegru să nu uh, fie descurajată de polarizarea politică internă. Stabilitatea politică trebuie îmbunătățită pentru ca perspectiva europeană să devină mai plauzibilă. Domnul Cristi are cuvântul. Um, congratulations to Mr. Felicitări domnului Tannock pentru conținutul raportului său. Stimați colegi, ascultând dezbaterea noastră, este foarte clar unde se găsește Muntenegrul pe care de spre aderare. Cu toții suntem de acord că este nevoie de eforturi suplimentare în mai multe domenii. Mă refer aici la o administrație publică transparentă și responsabilă, un sistem judiciar independent și credibil și o luptă lupta împotriva corupției și criminalității organizate. Muntenegru a parcurs o cale lungă de la începutul negocierilor s-au deschis 22 de capitole și două au fost închise provizoriu. Muntenegru este în avangardă în ceea ce privește uh, procesul de aderare și acest proces depășește granițele sale. Uh, acest lucru ne dovedește că procesul de aderare este încă credibil și că extinderea europeană dă rezultate. Vă mulțumesc. Urmează procedura intervențiilor spontane. Urmează domnul Pospișil. Mr. Pospișil. Domnul Pospișil paní předsedající já chci také pogratulovat panu zpravodaji k předložení. mulțumesc președinte raportor pentru acest raport. Am uh, studiat capitolul referitor la justiție și la lupta împotriva corupției, uh, subiect care mă interesează de mai bine de 10 ani și pot să spun că încă îi mai așteaptă multe lucruri ambițioase pe muntenegreni. Este vorba și despre un cod deontologic pentru uh, judecători, printre altele. Acestea sunt câteva condiții, precondiții esențiale, însă ele nu trebuie să rămână pe hârtie, ci trebuie să se traducă cu adevărat în practică. Iar aici aș dori să rog Comisia să fie cât se poate de, de ajutor uh, Muntenegrului. Uh, noi, în Republica Cehă, chiar uh, ne-am bucurat atunci când judecătorii din statele membre au vizitat Republica Cehă și ne-au ajutat să ne transformăm uh, sistemul și să implementăm anumite reguli. Haideți așadar să ajutăm Muntenegru să nu ne oprim la cuvinte, ci chiar să încercăm să uh, consolidăm sistemul judiciar din Muntenegru. Zahvaljujem predsjedavajuća slažem se potpuno s povjerenikom da proces ulaska. Mulțumesc. Um, sunt um, perfect de acord cu Comisia atunci când spune că procesul de negociere este mai mult decât o simplă negociere a aderării. Include cetățenii și, de asemenea, o piață comună Mă bucur că în cursul acestor discuții punem accentul pe un climat de afaceri bun care include o justiție funcțională și o administrație publică eficientă. Capitolele 22 și 23 sunt extrem de importante, însă arată progrese în stagnare. Arată totuși că Muntenegru este pregătită să implementeze finanțe publice transparente. Cred că trebuie întărită susținerea tehnică, astfel, asistența tehnică, astfel încât Muntenegru să beneficieze de ajutor. Vreau să subliniez că se impune uh, soluționarea problemelor rămase în discuție cu țările vecine, iar de asemenea și în ceea ce privește granițele și compensarea victimelor de război. Köszönöm szépen, elnök a jelentés alapján... mulțumesc, președinte. Pe baza acestui raport putem spune că Muntenegrul a înaintat pe calea către Uniunea Europeană în ciuda dificultăților interne. Alinierea cu un, politica externă a Uniunii Europene este un lucru salutar și ar trebui să fie un exemplu pentru statele învecinate uh, și un uh, lucru care ar putea să redinamizeze procesul de aderare uh, către aderarea statelor învecinate. Vă mulțumesc, Crna Gora je odličan primjer. Mulțumesc. Muntenegru este un exemplu excelent când putem vedea uh, cum, după începerea negocierilor, o țară se poate democratiza rapid, o țară, într-o țară pot apărea schimbări și aceasta se poate adapta la standardele europene. Acesta este un exemplu bun pentru vecinii Muntenegrului. Și mă gândesc mai ales la Albania, care poate acum începe negocierile cu noi. Știm că este foarte important ca uh, aceste negocieri să se poarte în Albania, în Bosnia-Herzegovina și în Macedonia, despre care am vorbit mai devreme. Eu sunt un prieten al Muntenegrului și mă aflu adesea acolo. Mi-aș dori uh, așadar să solicit o discuție deschisă între partidul aflat la putere și partidele din opoziție, precum și cu opoziția neparlamentară. Chiar le-aș solicita să se ocupe de alegeri pentru ca acestea să fie echitabile și libere, pentru ca Muntenegru să uh, se mai apropie și mai mult de Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Ponceac. Mulțumesc. În cazul precedent al fostei Republici Iugoslave Macedonia, ne-am uh, exprimat supărarea cu privire la blocarea deschiderii negocierilor de aderare. În cazul Muntenegru trebuie să recunoaștem progresele efectuate. Muntenegru este în avangarda țărilor uh, care negociază cu Uniunea, de, Uniunea Europeană. Felicitările noastre, așadar. Colegul meu s-a referit la justiție și interne. Eu aș dori să menționez problema depolitizării administrației publice. Funcționarii publici ar trebui să nu fie supuși unor interferențe politice. Situația din Muntenegru trebuie așadar să suferă îmbunătățiri în acest sens. În concluzie, în pofida problemelor politice, oare se confruntă Muntenegru? Cred că Muntenegru și-a demonstrat dorința de a adera la Uniunea Europeană. Domnul Soldeș. Da, da- Mulțumesc foarte mult. Aș dori să uh, vă spun că Muntenegru este un stat care uh, este un exemplu de progres uh, pentru celelalte state din Balcanii Occidentali ne-am dorit ca toate statele din regiune să continue cu, aceeași, cu același entuziasm și însă nu trebuie să uităm de corupție și că aceasta trebuie combătută mai bine. Am dorit ca anumite lucruri să se îmbunătățească în domeniul justiției și afacerilor uh, interne și să se consolideze procesul de democratizare. Cunosc bine acest uh, stat, natura este minunată și ca eurodeputat aș face un apel tuturor uh, autorităților publice și politicienilor să nu uite de valori de tezaurul lor natural și să îl protejeze împotriva influențelor care uh, pot afecta mediul. Încheiem acum procedura Catch the Eye. Dau cuvântul acum domnului comisar, comisar Han. Thank you, Madam President. Uh, Minister... on... Mulțumesc, uh, Doamnă președinte, stimați eurodeputați, închei această discuție astăzi reiterând aprecierea mea pentru membrii Parlamentului European și mai ales pentru domnul raportor Tenoc pentru munca depusă în a ajuta Muntenegru și a apropia această țară de Uniunea Europeană. Rezoluția voastră uh, cuprinde principalele elemente ale politicii noastre față de această uh, țară, adică recunoaștem ceea ce s-a obținut, însă subliniem foarte clar și provocările pentru viitor. Uh, Alăturarea la Uniunea Europeană este clar o prioritate politică cheie pentru această țară și ea se bucură de sprijin în toate partidele. Muntenegru uh, își urmărește acest obiectiv uh, al aderării la Uniunea Europeană în mod activ, iar sprijinul Parlamentului European este crucial în a ne asigura că uh, există reale perspective de aderare a acestei țări. Muntenegru își va sărbători curând a 10 aniversare de la independență și deja a obținut foarte multe în ultimii 10 ani, uh, începând negocierile de aderare cu Uniunea Europeană și uh, primind o invitație de a se alătura NATO. Acestea pot fi considerate niște mari uh, rezultate. Dar, cum au subliniat și vorbitorii în această dezbatere, rămân provocări importante și pe viitor. Pe termen scurt, asta înseamnă implementarea în totalitate a legislației electorale, care va asigura um, alegeri uh, locale și uh, parlamentare uh, adevărate în 2016. De asemenea, țara trebuie să își asume angajamentele luate în ceea ce privește uh, reforma economică și depolitizarea uh, administrației uh, publice. Cum spuneam și în observațiile mele introductive, în 2016 trebuie să vedem rezultate tangibile, mai ales în ceea ce privește chestiunile legate de statul de drept. Ne așteptăm ca Muntenegro să ajungă la rezultate și contăm pe sprijinul acestei instituții pentru a ajuta Muntenegru să-și atingă obiective. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim! iar acum pentru a încheia dezbaterea dăm cuvântul din partea Consiliului doamnei ministru Henis Plașart. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum v-ați dat seama, probabil uh, mulți dintre dumneavoastră, în această dezbatere, um, relațiile UE-Muntenegru au suferit uh, momente de îmbunătățire Însă, în același timp, întâlnesc mai are multe de făcut în ceea ce privește statul de drept, valorile fundamentale și drepturile uh, care fundamentale UE, de fapt, ne fac unici în lume. De aceea este important ca sistemul de drept din Muntenegru să vină cu rezultate concrete și să creeze uh, un cazier uh, concret, cu rezultate concrete în lupta împotriva corupției și al crimei organizate. Mulți dintre dumneavoastră au făcut comentarii cu privire la aderarea la NATO, relația Muntenegru cu NATO, de fapt. Eu consider Muntenegru ca o țară parteneră care contribuie la relații internaționale pașnice și prietenoase. Muntenegru, de asemenea, a contribuit la o cooperare regională pozitivă. Prin urmare, invitația pentru Muntenegru reprezintă o contribuție importantă pentru stabilitatea în regiune, ceea ce nu înseamnă, așa cum am spus, că nu mai e nevoie de eforturi suplimentare în ceea ce privește statul de drept, pentru că este nevoie de astfel de eforturi. Doamnă președinte, în încheiere aș mai spune că în continuarea procesului de aderare aș dori să vă asigur că vom monitoriza cu atenție progresele uh, cu atenție specială pe statul de drept și alte chestiuni importante care au fost menționate astăzi. Thank you very much, Minister. Doamnă... Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru.